dezbaterea se încheie acum și uh, votul va avea loc mâine la ora 12. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi. Este vorba despre raportul Coval cu privire la prioritățile în relațiile dintre Uniunea Europeană și statele din uh, parteneriatul estic. Domnul comisar Füle va reprezenta comisia pe acest subiect, dar mai întâi de toate îi dăm cuvântul raportorului, domnul Coval, timp de patru minute. Domnul Coval strănuta, prin urmare nu pot decât să-i spun uh, sănătate. Doamna Benjita Kim. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, ne-am gândit că această dezbatere va fi un element uh, în care se vor trage concluzii în legătură cu ce s-a realizat în parteneriatul răsăritan în ultimii cinci ani și că vom putea propune un mesaj pentru viitor. Acest raport, de fapt, urma să fie un uh, mesaj și o mărturie și sperăm Mm, să discutăm aceste elemente cu domnul comisar și să vedem la ce vom face pe viitor și cei care ne vor urma. Dar, din păcate, istoria a scris un capitol uh, oarecum diferit în Ucraina și cred că subiectele pe care le discutăm acum nu erau elemente la care ne-am gândit și nici nu visau politicienii, dar impun uh, o acțiune urgentă. Acest raport era menit să <clears throat> delimiteze unele direcții de acțiune pentru viitor și, de fapt, subliniază ce trebuie să facem. Acțiunile față de partenerii răsăriteni vor fi esențiale și dacă noi vom avea succes, vor avea și ei succes. Încheierea acordului de asociere cu Ucraina, dar și cu Republica Moldova și cu Georgia vor fi extrem de importante și depinde dacă sunt sau nu încununate de succes și dacă această idee a parteneriatului răsăritan va juca un rol important. Nu, timpul nu mai așteaptă. Diverse acțiuni asemănătoare <clears throat> întreprinse de un mare vecin atât în Moldova cât și în Georgia. Știm cât de mare va fi prețul dacă noi nu trecem la acțiune, atât de ce Ah, vă încurajez și ne încurajez pe toți să trecem la acțiune. Partenerii din răsărit trebuie să aibă în mâinile lor o bază juridică cu care să poată să colaboreze, să combată corupția. Putem da exemple legate de domnul prim-ministru Iațeniuc. S-ar putea ca până la urmă să fie un fel de profesor Balcerovici al Ucrainei, dar ne aducem aminte că în 1917 a fost și Revoluția din februarie, după care nu se întâmpla nimic și deci dacă nu îl ajutăm acum pe domnul Iațeniuc, dacă nu îi ajutăm pe cei din Moldova și din Georgia, oamenii nu o să mai aibă încredere în noi, în Uniunea Europeană și nu o să mai aibă încredere nici în Rusia. Iată de ce noi considerăm că ar fi o idee foarte bună să existe o universitate a parteneriatului răsăritan care să pregătească atât cadre didactice cât și studenți din actualele state membre ale Uniunii Europene și din alte state care încă nu sunt state membre, cum ar fi Belarus, Moldova, Ucraina și Georgia ei trebuie să studieze pe baza acelorași manuale, să discute aceste subiecte, <clears throat> să examineze viitorul Europei, pentru că perspectiva noastră este cea politică. Continuăm să le spunem că locul lor este unde suntem noi acum și asta pe viitor, nu se poate face în prezent. Dar dacă se pregătesc foarte bine, vor putea să ajungă în viitor. Iată de ce Trebuie să instruim pe cei care să poată să comunice. Indiferent <clears throat> dacă s-au născut în răsăritul continentului sau în Occident. Partenerii noștri sunt acum într-o situație extrem de dificilă. Trebuie să respecte diverse acorduri încheiate în anii trecuți. Putem să-i ajutăm, domnule comisar, nu cred că vom avea multe ocazii de a face schimburi de păreri, dar cred că a fost o perioadă foarte bună pentru cooperarea noastră. Raportul nostru, în general, închide această etapă a cooperării noastre. Și am convingerea fermă că în această sesiune și la întâlnirea noastră trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru cei care ne așteaptă la Chișinău și pe piața din centrul Chievului și în Georgia ca să aibă speranță și să ne facem și noi temele de acasă pentru ca ei să se bucure de un viitor mai bun. Președintele, mulțumim foarte mult, domnule Coval. Trecem la procedura intervențiilor spontane. Chiar sunt mai multe intervenții și începem cu doamna Dubravka Șvițen. E o seară croată în această da ce o biti samo jedno od izvješća budući da ćemo ovaj tjedan još govoriti o Ukrajini, i stvarno kao što Sper că aceasta este acesta este doar uh, un uh, raport uh, din seria de rapoarte pentru că, pe care le discutăm săptămâna aceasta. Avem un raport și despre Ucraina. Uh, Uh, și din această cauză, din cauza situației din Ucraina și acest raport a luat-o într-o altă direcție. Bineînțeles, uh, siguranța și bunăstarea țărilor din parteneriatul estic devin tot mai importante. Parteneriatul cu aceste țări se bazează pe propria lor voință, însă s-a dovedit o forță motrice insuficientă pentru uh, progresul și dezvoltarea acestora în continuare. De aceea, cred că trebuie să consolidăm dimensiunea multilaterală a parteneriatului estic pentru a sprijini un climat de cooperare. Trebuie să sprijinim uh, și obiectivul final și anume uh, aderarea politică, dar și integrarea economică a acestor țări. Nu trebuie să uităm uh, nici de faptul că este nevoie de reforme democratice și trebuie să le oferim acestor țări experiența pe care am avut-o noi în țările noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ruža Tomasic. Tot din Croația. Vam sve strategije i politike koje imaju za cilj jačanje demokratskih kapaciteta i stabilizaciju zemalja iz našeg susjedstva. <clears throat> Sunt întru totul de acord cu toate strategiile și politicile care au drept obiectiv întărirea politi- capacităților politice și, de asemenea, stabilizarea statelor din estul Europei. Parteneriatul estic este deosebit de important pentru Uniunea Europeană și progresul acestor state este esențial pentru Uniunea Europeană. Apropierea acestora de Uniunea Europeană este însă dificilă, dată fiind istoria lor comunistă. Ca mm, reprezentant al Croației sunt uh, conștientă de dificultățile cu care se confruntă populațiile din estul Europei bombardate atât, atât de mulți ani uh, de ideologia comunistă. Uniunea Europeană nu trebuie să se folosească de cetățenii eu, uh, din estul european, uh, Europei, nu trebuie să rivalizeze cu Rusia, ci da, trebuie să lupte pentru a-i ajuta în continuare. Domnul Știer urmează. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îl felicit pe raportor, să-l salut și pe domnul comisar Fiule, care aici, alături de noi, la această oră târzie. Sunt de acord cu domnul Coval că circumstanțele schimbate au schimbat și scopul urmărit de acest raport. Evident, part teneriatul răsăritan, politica respectivă era destinată în special să aprofundeze legăturile dintre acele țări și Uniunea Europeană. Dar evenimentele care s-au produs în Ucraina arată clar <clears throat> faptul că ar trebui să continuăm cu astfel de mecanisme, dar de asemenea ar trebui să ne angajăm la nivelul Uniunii Europene să sprijinim schimbările din acele țări și sunt de acord cu raportorul că e momentul să se treacă de la vorbe la fapte. Președintele, mulțumesc. Acum doamna Lupceva. Mulțumesc foarte mult. Prin adoptarea acestui raport ar trebui să demonstrăm uh, maturitatea celor care pot trage învățăminte din experiență. Parteneriatul este, este pus acum la încercare pentru că nu este susținut uh, în totalitate de toată lumea. În plus, există o criză de încredere. Acestea sunt țări europene care, în mod firesc, îmbrățișează valorile europene. Însă problema este dacă Uniunea Europeană va folosi potențialul integrării pentru a-i ajuta pe cetățenii acestor țări să își păstreze diversitatea etnică, culturală și lingvistică. Parteneriatul estic ne poate ajuta să uh, depășim uh, cel puțin o parte din problemele pe care le-am creat în relațiile noastre cu Ucraina. Avem nevoie de o mai bună cooperare în domenii precum educația iar lecțiile pe care le putem uh, trage din relațiile noastre cu Ucraina ar trebui să ne ajute să transmitem mesaje mai ușor de înțeles partenerilor noștri estici, iar acestea trebuie să se bazeze pe interesele reciproce. Mulțumesc, nu știu dacă comisarul va vorbi cehă. Dacă da, atunci uh, o să avem o dezbatere estică, așa cum ar trebui să fie. Jednak. Dau cuvântul comisiei. Sunteți uh, tentat, domnule comisar? Ba, se mi în nestalo v da, Sincer să fiu, nu mi s-a mai întâmplat niciodată să, să mi se ceară așa ceva în plenul Parlamentului European. Dragă Pavel, am venit aici pentru a întări uh, cuvintele înscrise în raportul tău. Sunt de acord că în momentul de față un nou capitol în istoria Ucrainei se scrie. Uh, Sunt de acord că mesajele incluse în raportul tău sunt importante și relevante. Dacă îmi permiteți, voi încerca să le subliniez pe unele dintre ele și să mai adaug, adaug câteva pe care le consider a fi importante. Voi încerca să-mi structurez intervenția în trei părți. În, prim... în primul rând vreau să vorbesc despre parteneriatul estic în general. În primul și în primul rând, e important să ne amintim că obiectivul acestui parteneriat este acela de a-i ajuta pe partenerii noștri să își însușească reformele pe care și le doresc de altfel. În al doilea rând, E important să le amintim uh, partenerilor noștri, dar să ne amintim și noi din când în când că cel mai important este să folosim eficient toate instrumentele și sunt o mulțime de instrumente. Raportul uh, tău uh, le menționează cam pe toate, de la uh, cooperarea bilaterală la cea multilaterală, uh, cooperarea sau interacțiunea oficială, neoficială, etc., etc. De tocmai de aceea avem uh, summitul pe de o parte și pe de altă parte o serie de întâlniri neoficiale care practic uh, dau substanță discuțiilor la nivel înalt. Un alt uh, subiect uh, pe care sunt într totul de acord cu tine este acela că trebuie să combinăm uh, inclusivitatea cu diferențierea. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să găsim alături de partenerii noștri doritori un, un cadru care să poată fi exploatat în beneficiul tuturor celor implicați. În ultimul rând, uh, haideți să spunem lucrurile pe șleau. Parteneriatul estic uh, nu este uh, o chestiune foarte simplă, dar singurul lucru, și, singurul lucru ne, care nu este negociabil în contextul acesta este reprezentat de principiile și valorile care stau la baza cooperării noastre. Pe lângă toate statele membre ale parteneriatului estic, mai există și acele state care și-au dorit o relație mai strânsă, o cooperare mai strânsă cu noi. Uh, e vorba despre acele state care au uh, fost de acord cu reacția pe care noi am avut-o în momentul în care ne-au cerut o asociere, asociere politică sau uh, o asociere economică. Mă refer acum la Moldova, Ucraina și Georgia. Este vorba de acele state care și-au dorit să facă parte dintr-o zonă de liber schimb. Dați-mi voie să subliniez un subiect care este deosebit de important, în special în momentul acesta, în momentul în care majoritatea dintre noi începem să facem bilanțul anilor trecuți. Și în acest context, obiectivitatea care există în raportul tău, Pavel, cred că este esențială. În primul și în primul rând, raportul, uh, acordul de asociere, dar și raportul de, uh, acordul de liber schimb nu fac nimic altceva decât să întărească posibilitatea partenerilor noștri de a lua decizii suverane și asta trebuie să fie misiunea noastră numărul unu. În al doilea rând, trebuie să respectăm și respectăm relațiile tradiționale pe care partenerii noștri le au cu vecinii lor. Eu consider că acordurile dintre Uniunea Europeană și aceste state nu fac nimic altceva decât să promoveze aceste relații tradiționale. În al treilea rând, nu oferim doar uh, tipare de reformă, ci oferim un parteneriat în adevăratul sens al cuvântului. Avem de aici de-a față cu o, o cooperare, cu o asociere economică uh, cu o, cu o cooperare așadar economică, socială și politică. Și această cooperare uh, Uh, se bazează întotdeauna pe respectul statului de drept, a democrației și a respectul drepturilor fundamentale și acestea reprezintă bazele, practic, uh, reformelor pe care ni le dorim și care sunt de dorit. În al patrulea rând, parteneriatul estic nu este nici pe departe un laborator în care noi uh, facem, ne jucăm de a oamenii de știință trăzniți. Nu facem uh, experimente aici. Dați-mi voie să vă atrag atenția asupra faptului că în anii 90 PIB-ul pe cap de locuitor în Polonia și Ucrania, Ucraina era cam la același nivel. Dar mai apoi Polonia a încheiat un acord uh, de liber schimb care semăna tare mult cu acordul pe care acum îl oferim uh, partenerilor estici. Și acel acord încheiat de, de Polonia a făcut toată diferența. După încheierea sa, PIB-ul pe cap de locuitor a crescut exponențial. În momentul de față, PIB-ul uh, pe cap de locuitor în Polonia a crescut de două ori față de, de nivelul de referință din anii 90, iar în Ucraina a scăzut de două ori. În al cincilea rând, noi nu colaborăm doar cu autoritățile politice, ci și cu, organ- cu organizațiile civile, cu societatea civilă și tocmai de aceea reformele no- uh, discuțiile noastre sunt fundamentale, în al, fundamentate. În al șaselea rând, de fiecare dată când partenerii noștri se află în pericol, noi suntem dispuși să dăm dovadă de solidaritate. În al șaptelea rând, Dați-mi voie să vă spun că politicile noastre pe termen lung contribuie la crearea, vor contribui la crearea unei zone de liber schimb între Lisabona și Vladivostok, cu siguranță. A spune că noi uh, îi forțăm pe cei din Est să aleagă între Bruxelles sau Moscova e o greșeală, e, e nimic altceva decât pro, propagandă. E, asemenea, comentarii vin din partea celor care au refuzat să dialogueze pe aceste teme și au refuzat să înțeleagă care este oferta pe care o facem noi vecinilor noștri. Și în mod ironic, chiar săptămâna aceasta vom avea primul, prima ședință bilaterală cu Federația Rusă pe temele acestea economice. Vom încerca să le arătăm partenerilor din Rusia că n-au de ce să se teme, să se teamă. Dar haideți să închei cu Ucraina. Ați spus bine, multe se vor spune despre Ucraina săptămâna aceasta aici la Strasburg. Uh, Dați-mi voie să vă amintesc ce anume a fost decis de către statele membre săptămâna trecută. Statele membre au condamnat provocarea uh, Rusiei împotriva Ucrainei și au declarat de asemenea că consecințele uh, Uh, pe care continuarea activităților ruse în Ucraina o vor avea uh, vor fi deosebit de grave în contextul relațiilor bilaterale între Uniunea Europeană și Rusia. Sper din tot sufletul că nu vom ajunge la o asemenea situație gravă. Sper că dialogul va rezolva situația. Și acum ajung la final. E clar că unii dintre partenerii noștri au aspirații europene cât se poate de clar definite. De prea mult timp încercăm să ne dăm seama cum anume ar trebui să răspundem la aceste aspirații. La ultimul Consiliu al uh, afacerilor uh, pe afaceri externe, în cursul dezbaterii privind Ucraina, s-a decis că uh, acordul de asociere nu este nici pe departe un scop sau singurul scop în contextul relațiilor dintre Uniunea Europeană și Ucraina. Uh, Lucrul acesta este un lucru esențial. Cred că doar folosind litera, ad literam articolul 49 din uh, acordul de asociere vom putea să, să obținem rezultatele pe care ni le dorim cu toții. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport. Comisarul również przyłączam się do tego klasków. Vă mulțumesc, domnule comisar aplaud și eu contribuția dumneavoastră. Dezbaterea se închide aici. Votul va avea loc uh, miercuri, ora 12. Aș vrea să precizez, domnilor și domnilor, că următoarea ședință are loc mâine, 11 martie 2014, de la ora 8.30 dimineața.